Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Dragi colegi, putem să începem reuniunea? I would like to Aș vrea să spun tuturor bun venit la această întâlnire și vă propun ca, înainte de a trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, să vă informez că Întâlnirea noastră va fi transmisă prin internet, deci inclusiv uh, zâmbetul dumneavoastră sau uh, lipsa de zâmbet va fi văzută și de către alegătorii din circumscripția dumneavoastră. Dar acum vă propun să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiectul a fost distribuit pe 13 ianuarie și dacă nu aveți niciun fel de obiecții, eu până acum nu am primit solicitări de modificare, am putea să considerăm că ordinea de zi a fost adoptată și în cazul acesta putem trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, anunțurile președintei. La ora 14.30 eh, ne doream inițial să ne întâlnim cu coordonatorii, dar până la urmă am eh, anulat această întâlnire. Vom eh, aștepta și răspunsuri, sugestii din partea serviciului juridic uh, până la următoarea noastră întâlnire. Deci, vom avea o procedură scrisă doar și ne întâlnim după amiază la ora 15 pentru continuarea întâlnirii. Și cel de-al doilea anunț este legat de deciziile pe care le-am luat în legătură cu numirea raportorilor și aș vrea să vă informez că PPE-ul L-a desemnat pe Esteban González Pons ca raportor pentru aviz în legătură cu TTIP, unde Comisia de Fond este INTA. Grupul ESHID l-a desemnat pe Ramon Aurelia Tondo pentru un aviz privind drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Comisia de fond este libe, iar grupul ECR l-a desemnat ca raportor pe domnul Kazimir Ujajdovski ca raportor pentru aviz Privind raportul anual 2012-2013, fiind subsidiaritatea și proporționalitatea, comisia responsabilă în fond este juri. Și putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale. Aici, din motive care încă îmi scapă, mi a am mișcat destul de greu în ce privește cură procesele verbale. Deci acum urmează să aprobăm procesul verbal din octombrie 2014, mai urmează cele din noiembrie și decembrie. Deci, dacă nu există obiecții până la finele acestei reuniuni, considerăm că procesul verbal a fost adoptat. În felul acesta putem trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. Silvi Gular este prezentă în sală, avem un aviz pregătit de Silvi Gular pentru raportul ECON privind revizuirea guverna- cadrului de guvernanță economică. Silvii va fi prima care va vorbi, după aceea raportorii din umbră. Silvii, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Este un exercițiu redutabil redacta acest text pentru că ar trebui să ne limităm la proporții care sunt uh, obligatorii pentru un asemenea aviz. De aceea avizul este destul de succint. Cred că sunteți cu toții de acord că problema guvernanței economice în zona euro eh, sunt atât de importante încât deciziile pe care trebuie să le luăm trebuie să se bazeze pe legitimitatea democratică, pe principiile statului de drept, pentru că aceasta va fi cea mai bună modalitate de a-i convinge pe cetățeni că activitatea noastră corespunde tradițiilor democratice. Există o serie întreagă de puncte, deci afirmarea legitimității democratice, preconizarea unui acord interinstituțional privind semestrul, astfel încât Parlamentul să se implice cât mai repede posibil. Este de altfel și o solicitare a Comisiei Econ. Este și un aliniat referitor la pachetul celor șase măsuri legislative în legătură cu dialogul economic. Ce înseamnă asta? Deci, atunci când uh, măsurile uh, sunt uh, prea uh, intrusive uh, trebuie să aibă loc atât la nivel național cât și pe plan comunitar un dialog. Uh, Ministrii de finanțe trebuie să reprezinte punctul de vedere al uh, propriei țări, dar trebuie să țină seama și de punctul de vedere comunitar și uh, de eh, beneficiile pe care o contribuție a Parlamentului European poate să le aducă. Deci asta se referă la pachetul celor șase măsuri legislative și figurează acum în legislație. Noi urmează să evaluăm și acest tip de dialog. În ce privește conferința interparlamentară privind guvernanța economică și financiară, trebuie să vedem cum putem configura relația noastră cu parlamentele naționale. Bineînțeles că toată lumea uh, își dorește o colaborare cât mai strânsă cu parlamentele naționale, care au o mare legitimare din partea cetățenilor. Dar eu cred însă că uh, trebuie să uh, contribuim la o mai mare responsabilizare prin această colaborare este nevoie de uh, o posibilitate de transpunere în practică a deciziilor, um, să nu existe doar uh, un dialog care oricât de entuziast ar fi să nu se transpună în practică prin măsuri. Trebuie să încerc să găsim uh, eventual un organism mix care să funcționeze. Eh, <clears throat> pentru că eh, s-ar putea întâmpla ca până la urmă eh, să nu există neapărat o agendă identică pentru cei care vin din statele naționale, parlamentarii pe plan național și Parlamentul European. S-ar putea să apară dificultăți, dar cred că trebuie să existe poate un organism mix clarificând competențele. Sigur că într-un text atât de succint, este dificil să analizăm toată complexitatea problematicii. Există și o trimitere care corespunde deja unor necesități ale realității, având în vedere noile comunicări ale Comisiei, planul Juncker, angajamentul de a ține seamă de ă, investițiile care se fac și din bugetele naționale. Deci trebuie să existe posibilitatea la nivelul statelor naționale să deducă din ă, evidența deficitului acele investiții care se fac pentru planul Juncker. Trebuie să ne punem întrebarea care vor fi investițiile care uh, contribuie la creșterea PIB-ului statului pe termen mediu și care eventual creează totuși uh, un deficit. Pentru că noi nu trebuie să împingem până la urmă statele înspre o proastă gestiune. Eu sunt uh, neliniștită de opțiunea pe care a avut-o Comisia Europeană pentru că Aici există reguli care se referă la uh, investiții pentru PIB-ul național și după aceea posibilități de deducere a unor sume. Dar uh, din punctul meu de vedere, mie mi se pare un fel de incitare înspre greșeală. Deci, uh, pentru că uh, pui banii într-un buzunar comun european, dar uh, în același timp există poate și uh, tentația de a contribui la investițiile pe plan național mai mult. Trebuie să vedem după aceea care va fi profitul acestor investiții, să avem în vedere și solidaritatea europeană și uh, din acest motiv, eu cred că trebuie încă să mai uh, lucrăm asupra acestei problematici, să găsim definiții pentru criterii foarte restrictive, să nu deschidem acum prea mult robinetul banilor. Trebuie să ne gândim la asemenea investiții care vor duce la un sporirea PIB-ului. Deci, sigur că trebuie să avem în vedere evoluții pe termen mai lung. Noi uh, avem acum uh, uh, o analiză a guvernanței economice, mai puțin eventual intervențiile din partea curții europene, conform tratatului de la Maastricht. Trebuie să ținem seama de faptul că în comunitatea europeană eh, funcționează statul de drept, dar există aici și un domeniu jurisdicțional partajat. Deci trebuie să eh, ne gândim la eh, măsuri măsuri uh, care să nu țină seama eventual de arbitrul suprem care este Curtea Europeană de Justiție. Deci există două piste posibile care trebuie să garanteze Curții Europene de Justiție să vegheze asupra uh, priorității legislației europene și eventual să ia decizii împotriva unor hotărâri ale Consiliului, dacă este cazul. Să nu uh, mergem prea departe, dar eu mă gândesc că în anumite țări, mă gândesc la Germania de pildă, și apreciez ceea ce fac uh, în germanii uh, întotdeauna cu respectul uh, curții constituționale, federale. Uh, au fost până la urmă votate sancțiuni de către Parlament care nu au putut să fie aplicate datorită unor situații conflictuale din punct de vedere jurisdicțional. Deci să nu existe uh, excluderi prin excepție și uh, să nu există posibilitatea de a anula deciziile Comisiei și Consiliului dacă statele nu își respectă promisiunile. Deci sper că um, am făcut o uh, bună uh, prezentare a avizului, avem o poziție a Comisiei AFCO curajoasă și salut și prezența lui Pervanș uh, Perez aici pentru a vedea cum putem, prin acest aviz la raport, să ne asumăm responsabilitatea care ne revine. Mulțumesc. Cred că putem trece acum uh, mai departe. Din partea lui Elmar Brock dorește să vorbească? Nu? Atunci din partea socialistilor, Pedro Silva Pereira. Eu uh, cum s-ar pur uh, Mulțumesc. Aș vrea să încep prin ai mulțumi lui Silvi Gular pentru eforturile depuse și pentru ideile pe care le-a propus um, în acest uh, raport. Cred că este posibil să adoptăm acum în AFCO o poziție comună. Toate condițiile sunt întrunite. Cred că putem să adoptăm o poziție curajoasă și creativă pe acest subiect atât de important al guvernanței economice. Trebuie să hotărâm uh, exact care va fi uh, contribuția AFCO în acest demers și trebuie să poziționăm acest uh, lucru în exercițiul care este în curs de desfășurare în Parlamentul European. Trebuie de asemenea să vedem ce facem și în contextul activităților noastre din Comisia Econ. Trebuie să fie clar care va fi contribuția noastră la raportul colegei noastre Pervanș Beres, care este astăzi alături de noi. Și uh, această contribuție mm, a AFCO va trebui să fie luată în considerare. Oricum ar fi, trebuie să fim uh, în linie cu ceea ce spunea Silvi. trebuie să subliniem aspectele politice ale procedurilor de guvernanță economică. Și trebuie să fiu de acord cu evaluarea care a fost uh, inclusă în proiectul de aviz pe subiectul legitimității democratice a guvernanței economice. De asemenea, și cu privire la rolul pe care trebuie să-l joace Parlamentul European pentru a clarifica exact ce înseamnă legitimitatea democratică în uh, guvernanța economică. Trebuie să stabilim acest lucru în detalii practice. În uh, proiectul de raport există anumite aspecte asupra cărora am niște rezerve și îndoieli. Primul aspect uh, se referă la implicarea Parlamentului European. La alineatul 2 se sugerează că trebuie să existe o validare parlamentară a diferitelor etape ale semestrului european. și cred că trebuie să clarificăm uh, ce înțelegem noi prin această validare, ce presupune exact această validare. Pentru că acest termen sau acest concept de validare nu are neapărat un sens uh, foarte clar în uh, modul de lucru al și de funcționare al Parlamentului European. Este vorba de codecizie, despre ce este vorba până la urmă? care este natura implicării politice a Parlamentului European. Pentru că dacă vrem să avem o contribuție constructivă, dacă vrem să consolidăm uh, rolul uh, Parlamentului, trebuie să clarificăm mai bine ce înseamnă acest lucru. Trebuie să știm care este exact implicarea Parlamentului European în aceste acțiuni. În al doilea rând, se face trimitere în uh, proiectul de aviz la anumite chestiuni care au legătură cu tratatul de la Lisabona și cu potențialul tratatului uh, de la Lisabona și aspecte care țin de investiții. Silvii a făcut o propunere și spunea că ar trebui să încercăm să mergem mai departe decât a făcut-o comisia. Și cred că proiectul de aviz uh, al AFCO trebuie să fie actualizat, ținând cont, bineînțeles, de contribuțiile recente din partea Comisiei. Cu alte cuvinte, trebuie să ținem cont de discuțiile cu privire la investiții și alte aspecte de acest gen. De fapt, nu vrem uh, Uh, neapărat să facem mai mult decât ce face comisia. De fapt, eu cred că ar trebui să facem mai puțin decât ce face comisia. Însă sunt uh, mai mult de acord cu ce a spus Silvii uh, Adinaur în intervenția sa orală, mai mult decât cu ce a scris în proiectul de aviz. Cred că trebuie să evaluăm potențialul tratatelor în materie de guvernanță economică. Și una dintre lecțiile pe care trebuie să le învățăm în urma reacției Uniunii Europene la criză este că um, unele dintre dogmele consacrate prin tratate sunt subminate în momentul de față. Banca Centrală Europeană a introdus anumite măsuri de relaxare, iar Comisia, de exemplu, anunță anumite interpretări în ceea ce privește flexibilitatea bugetară. Însă, în vremuri de criză, nimeni uh, nu a făcut astfel de uh, interpretări. Deci cred că trebuie să ne uităm exact la posibilitățile pe care le oferă tratatele, să vedem uh, ce putem să facem. Cred că ar fi o greșeală ca AFCO să fie să aibă ezitări, să aibă mai multe ezitări decât Comisia în ceea ce privește investițiile productive. Așadar, cred că se face diferența între cheltuielile curente și cheltuielile uh, de operare. Uh, și există, pe de altă parte, și investițiile productive. Comisia spune mai mult decât atât. Comisia spune că investițiile nu vor fi uh, luate în uh, calcul în anumite uh, circunstanțe care merg dincolo de uh, cele prevăzute în acest raport. Uh, cred că ar trebui să avem o poziție mai puțin ambițioasă decât Comisia. Și mai există și alte chestiuni care țin de tratate și de principiul calității sau egalității între statele membre. Comisia propune să facem o distincție între regimul care se va aplica statelor membre care se încadrează în um, partea preventivă față de cele care se află în partea corectoare. Și oricum, diferențele există între aceste state. Trebuie să ne asigurăm că toate au legătură cu principiul proporționalității. Noi trebuie să tratăm statele membre în mod egal statele membre care se află în situație egală trebuie să fie tratate în mod similar, iar cele care se află în situații diferite, evident, trebuie să fie tratate în mod diferit, dar ținând cont de proporționalitate. Trebuie să ținem cont de diferențe și de uh, domeniul de aplicare al acestor diferențe de tratament. Eu am îndoieli uh, în ceea ce privește egalitatea de tratament și cred că asta are legătură și cu investițiile productive care sunt importante pentru derularea proiectelor comunitare. Comisia a introdus o diferență, uh, o diferențiere pentru statele membre care uh, sunt acoperite de componenta uh, corectivă și de cele acoperite de componenta preventivă, pe de altă parte. Este vorba despre componentele planului de stabilitate și creștere. Aceste elemente nu ar fi acoperite de uh, calculul respectiv. În schimb, pentru alte state membre, aceste transferuri sunt uh, uh, luate în considerare în calculul deficitului. Acest lucru este important pentru țările aflate în procedura de deficit excesiv. Uh, pentru că există o diferență de tratament. În ceea ce mă privește, eu cred că există o inegalitate de tratament și nu există o bază pentru asta fie că avem uh, de-a face cu o procedură de uh, deficit excesiv sau nu. Așadar, cer ca toate aceste aspecte să fie luate în considerare de către raportoare atunci când va redacta avizul nostru. Și în fine, aș dori să mă refer la uh, cel de-al șaselea alineat uh, din uh, proiectul de aviz al lui Silvi. Ar trebui să ne referim la uh, posibilitatea unei uh, schimbări uh, minore a tratatelor. Nu cred că putem să susținem această abordare, această propunere Pentru că uh, dacă s-ar impune astfel de sancțiuni, uh, nu este de fapt o schimbare minoră a tratatului. Cred că nu este un lucru și o soluție de dorit la nivel politic. Oricum, invitația mea pentru Silvi este să șteargă alineatul 6 din avizul său. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău, uh, colegi. Știu că este un subiect fascinant, dar nu avem atât de mult timp la dispoziție, așa că vă rog să fiți cât mai subcinți. Michael Prețel de la ICR, Pascal Durand, este aici? Da, dumneavoastră sunteți. Da, eu sunt. Nu sunt eu, de fapt, mulțumesc, însă vorbesc în numele lui Pascal Durand, care... Uh, nu a putut să fie alături de noi pentru că de prezentat un raport privind prezumția de nevinovăție. Această intervenție are patru puncte foarte succinte. În primul rând îi mulțumim lui Silvi Gular pentru contribuția sa foarte bună. În al doilea rând, este important să conferim legitimitatea democratic, democratică guvernanței economice uh, și în ceea ce privește acțiunea Parlamentului European. Asta înseamnă că uh, nu vrem acorduri interguvernamentale pe această chestiune. În al treilea rând, este important să hotărâm ce investiții nu ar trebui să fie contorizate ca deficit bugetar. Uh, mă refer la uh, investițiile productive. Uh, productivitatea este un concept destul de larg. Mă refer însă și la unele investiții pentru solidaritate, care au ca scop producerea de bunăstare și de progres pentru um, cetățeni. La alineatul 4 și referitor la conferința interparlamentară, sensul și, și uh, sfera de aplicare ale acestei conferințe trebuie să fie clarificate pentru a ne asigura că parlamentele naționale joacă un rol mai important și un rol mai structurat. În al cincilea rând, la alineatul 6, aici avem o problemă uh, majoră, un dezacord major este vorba de ștergerea uh, 10 uh, din articolul 126. Aceasta deschide ușa uh, pentru o evaluare necorespunzătoare a deficitului public. Aceasta este o chestiune cu un grad foarte mare de uh, implicare politică. Este un aspect foarte politic și nu mi se pare că aceasta este o chestiune pozitivă. Am anunțat de asemenea că grupul nostru ar vrea să propună amendamente cu privire la următoarele trei puncte. Crearea unui uh, fond monetar european, uh, critica la adresa Eurogrupului și Eurosummitului, pentru um, însușirea uh, de noi competențe și prerogative în ultimii ani și introducerea responsabilității Comisiei uh, ca membru al Troicăi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Roberto Gualtieri. Thank you. Uh, I... Mulțumesc. Salut acest aviz uh, al lui Silvii sunt de acord cu multe dintre punctele pe care le-au menționat deja colegii mei. Au vorbit despre importanța alineatului referitor la uh, răspunderea democratică. Și uh, este important uh, să subliniem faptul că această conferință interparlamentară uh, nu conferă în sine o legitimitate democratică în, uh, efectivă, ci doar uh, îmbunătățește cooperarea interparlamentară la nivelul la care se iau deciziile. Aceasta este o clarificare importantă pe care o aduce această parte. Referitor la ultimele două alineate, salut la nivel politic uh, observația mai generală și identificarea temeiului juridic din tratat pentru un tratament mai favorabil al investițiilor în contextul Pactului de Stabilitate și Creștere. Cred că aceasta are uh, mai uh, multă legătură cu uh, chestiunile legate de flexibilitate chiar dacă punctele noastre de vedere nu sunt neapărat convergente, nu văd neapărat o mare problemă cu planul Juncker, pentru că în uh, clauza de investiții, uh, cofinanțarea este doar una dintre posibilități. Există acolo și fondurile structurale. Sunt de acord, totuși, că există temeiuri juridice pentru uh, a extinde această clauză și la țările aflate sub componenta corectivă este vorba de articolul 5 din regulamentul 1466 uh, și uh, această clauză legată de flexibilitate a fost extinsă și la țările aflate sub componenta corectoare. Și uh, în mod logic, acest lucru trebuie să fie valabil și pentru clauza de investiții, deoarece temeiul juridic este același. Uh, pe de altă parte, în plus față de această flexibilitate în comunicare, cred că ar trebui să aducem îmbunătățiri și în ceea ce privește includerea uh, țărilor din componenta corectivă la această clauză. Referitor la alineatul 6, există două aspecte. În primul rând, cred că moneda unică necesită o politică monetară, nu doar un mecanism simplu de guvernanță. În al doilea rând, în ceea ce privește intervenția Curții de Justiție, aceasta cred că are mai degrabă legătură cu natura și competențele politicii economice. În mandatul anterior, această comisie uh, spunea că uh, coordonarea competențelor sau competențele de coordonare ar trebui să fie citite în contextul unor competențe partajate conform articolului 136. Trebuie să vedem cum putem ajunge la o competență partajată în materie de politică economică. Și uh, Curtea de Justiție ajunge la acest uh, aspect doar la finalul uh, procedurii, după ce vom fi ne uh, vom fi pus de acord asupra competențelor în acest sens. Dacă ar fi să se aducă o modificare la tratat, nu știu ce să spun. În trecut, această comisie a adoptat un raport cu mai multe propuneri de modificare a tratatului Acum uh, trebuie văzut care sunt posibilitățile de modificare, dar această comisie a mai propus modificări ale tratatului. Eu cred că aș găsi uh, modificări mai importante la tratat decât aceasta care este menționată acum. De exemplu, transformarea politicii economice într-o competență împărtășită, uh, consolidarea mijloacelor uh, de obținere a resurselor proprii ale Uniunii și așa mai departe. Există mai multe alte uh, elemente importante. De aceea aceea nu cred că aceasta este cea mai importantă modificare ce ar trebui adusă tratatului. Și de aceea și eu cred că acest alineat ar trebui eliminat. Mulțumesc, uh, Roberto Pervanș Perez. Mulțumesc. Cred că este important uh, că Comisia AFCO poate să emită un aviz uh, cu privire la raportul pe care îl redactăm noi în ECON și aștept cu nerăbdare care va fi rezultatul. Acum, uh, în ceea ce privește opinia AFCO, aș vrea să menționez câteva aspecte. Orice revizuire a guvernanței economice ar trebui să consolideze metoda comunitară mai degrabă decât metoda interguvernamentală. Și uh, acest lucru este valabil și în alte domenii, dar cu atât mai mult aici toate instituțiile trebuie să se adapteze la realitatea guvernanței uh, Uniunii Economice și Monetare, fie că este vorba de, uh, de punctul de vedere al Comisiei Europene sau al Parlamentului. Pentru că, în ceea ce privește Consiliul, lucrurile sunt deja făcute cu funcționarea Eurogrupului Însă, paradoxal, în triunghiul instituțional, este singura instituție care a mers până la capăt cu această logică. Așadar, dacă vrem să pledăm pentru metoda comunitară, trebuie să facem uh, un pic de curățenie în propria ogradă și nu vreau acum să relansez uh, dezbaterea privind structurarea Parlamentului European, însă aș vrea să uh, evidențiez uh, ce înseamnă acest lucru din punctul de vedere al funcționării Comisiei Europene. În raportul uh, pe care îl voi uh, finaliza în uh, următoarele ore, există un punct pe care va trebui să ne punem de acord. Este vorba despre rolul și locul în uh, semestrul european al uh, recomandării uh, zonei euro. Este un instrument care ne va permite să identificăm instrumentele de convergență sau de diagnosticare a zonei euro. Este un document în care ne-ar putea ajuta uh, politicile economice și monetare. Însă, din păcate, acest document nu are un naș sau o nașă, între ghilimele. Oricum, avem impresia că uh, Eurogrupul și Comisia își uh, aruncă pisica de la unul altul. Și oricum, uh, cred că uh, se cere mai mult comisiei uh, să facă totul în ceea ce privește valoarea adăugată a acestei recomandări. Referitor la legitimitatea democratică, împărtășesc observațiile legate de funcționarea conferinței interparlamentare, dar cred că reala valoare adăugată este ca fiecare instanță de control să-și facă treaba și din acest punct de vedere mai există loc de îmbunătățire. În raportul privind semestrul european uh, propusesem ca Parlamentul European să fie co-legislator uh, privind uh, manualul de creștere. Acum, acest manual nu este neapărat documentul cel mai operațional, dar ar putea și el să devină un cadru de diagnosticare la nivel european care ar putea să definească rolurile statelor membre. Și în acest caz, cred că ar trebui să ne gândim uh, cum ar putea fi consolidat rolul Parlamentului European. Pentru că eu cred în continuare că noi suntem uh, formul potrivit pentru a avea această discuție globală privind evaluarea situației. Câteva cuvinte cu privire la responsabilitatea în cazul Troicăi. Jean-Claude Juncker s-a angajat că nu va mai exista Troică și de altfel avocatul general, în ceea ce privește examinarea în curs cu privire la responsabilitatea băncii centrale, anulează această troică, ce nu mai are dreptul să participe. Lucru îmbucurător. Și, în final, ca să nu mă lungesc prea mult, încă două aspecte care au legătură cu revizuirea tratatului. Evident, dacă dorim să realizăm această uniune monetară și economică, trebuie să existe o revizuire a tratatului, însă am rezerve cu privire la ideea de a judiciariza procedura de politică economică, fiindcă, după părerea mea, unul dintre aspectele care nu funcționează astăzi bine în această uniune monetară este faptul că există reguli prea multe și ele nu sunt respectate. Există prea multe reguli și de aceea nu sunt respectate. Dacă sporim numărul de reguli și dacă judiciarizăm și mai mult aceste reguli, lucrurile se vor înrăutăți. Eu nu cred că o să avem o reformă a pieței muncii în Franța cu reguli asupra căreia se poate pronunța Curtea de Justiție. Bun, atunci democrația a dispărut și ne reducem la un federalism uh, reglementat de Curtea de Justiție. Și aș vrea să uh, fim foarte atenți la acest aspect uh, când vorbim despre revizuirea tratatului și trebuie să existe o responsabilizare în ceea ce privește reformele structurale în statele membre. Mai există și alte căi de acțiune în ceea ce privește modificarea regulilor la care ne putem gândi. Trebuie să avem în vedere și chestiunea ierarhizării drepturilor, care este locul drepturilor sociale din perspectiva liberei circulații pe piață, de exemplu chiar dacă nu ține direct de Uniunea Monetară, prin intermediul avizului acestei comisii, vedem că de îndată ce se deschide posibilitatea revizuirii tratatului, există și alte aspecte care ar putea fi aduse în discuție. Dar, încă o dată, mă bucur să văd că această comisie poate face maxim, încearcă să facă maximul competențelor care îi revin. Mulțumesc! Sorry, colleagues, but we are in a very... Mulțumesc, dragi colegi. Situația în care ne găsim acum nu mai îmi permite să vă dau cuvântul. Mai sunt doi colegi, domnul Catugala și domnul Lainen, care au cerut cuvântul în ultimul minut, dar nu mai putem. Uh, am consumat timpul acesta uh, alocat de domnul Estebales Bond, care a fost de acord să nu-și prezinte raportul astăzi. Pe 26 februarie vom avea un schimb de opinii pe raportul său și apoi câteva zile pentru amendamente, așa că cei care doresc acest lucru trebuie să le pregătească. Tot ce pot face este să-i propun domnului Catugalo și domnului Leinen să avem o discuție atunci când discutăm amendamentele, fiindcă acum n-am cum să mai iau din uh, timpul celor care sunt prezenți să-și prezinte documentele. Deci un minut, Silvi, și încheiem punctul. În primul rând, mulțumesc colegilor care sunt prezenți. Îmi pare rău că n-am putut să am toate pozițiile, aș fi avut o privire de ansamblu mai clară. O observație din partea mea. Avizul meu a fost scris înainte de comunicarea comisiei, prin urmare să nu interpretăm uh, intenția de a nu ține seama de această comunicare. E vorba de secvența în timp. În textul meu există un echilibru, aș spune, și eu nu cred că uh, Uh, vom discuta cu raportorii din umbră să vedem cum putem avea un echilibru de ansamblu selectând doar anumite chestiuni. În ceea ce privește chestiunea de ansamblu, revizuirea tratatelor, departe de mine să uh, mă fi gândit la așa ceva. Dacă am deschide acest capitol, deja ajungem la altceva. Îi mulțumesc lui Pervonș pentru că a menționat uh, avocatul general al Curții de Justiției. Da, nici eu nu cred că trebuie să judiciarizăm deciziile privind bugetul, dar nici nu este vorba despre asta. Există două chestiuni caracteristice ale statului de drept și anume posibilitatea de a cere anularea unei decizii și posibilitatea de a spune unui stat că nu și-a îndeplinit obligațiile, dar asta nu înseamnă în niciun caz că îi se va spune ce să facă. Deci e vorba despre două aspecte diferite și când discutăm aș vrea să fim corecți cu informațiile pe care le dăm. Suntem cu toții destul de mulțumiți în ceea ce privește OMT, cel puțin din poziția avocatului general, care a avut poziția să tranșeze chestiunea aceasta de conflict între uh, Bundestag și restul Europei. Încă o dată, uh, Propunerea mea, și aici recunosc că intenția mea este să continui să susțin această idee, este să acționăm cu precauție, dar când există un așa vacum în metoda comunitară, la care v-ați referit cu toții, și îmi pare rău, dar această invenție um, înseamnă că avem o curte care uh, se pronunță deasupra tuturor statelor în mod supranațional. Mulțumesc, Silvii. 28 ianuarie este termenul pentru amendamente și pe 26 februarie vom avea un schimb de opinii și pe 17 votăm în Comisia AFCO. Prin urmare, le promit colegilor care n-au putut lua cuvântul că vor avea primii cuvântul atunci când avem schimbul de opinii și oricum Silvi este interesată să vă afle punctul de vedere. La punctul 6 Esteban González Pons a fost de acord să-l amânăm și aș vrea de asemenea să vă informez că socialiștii au numit uh, raportor din umbră, domnul Pereira, care îl va contacta pe domnul Esteban González Pons. Din partea celorlalte grupuri încă n-am primit numele raportorilor din umbră. Acestea fiind spuse, propun să trecem la punctul 7 eventul, evenimentul acesta privind tinerii europeni și aș vrea să-i rog pe colegi să mi se alăture. Eu. Uh, dear colleagues, I would like to... Dragi colegi, propun să începem acest punct de pe ordinea de zi. <coughs> Haideți să începem această audiere rapidă referitoare la evenimentul pentru tineri europeni care a avut loc în mai anul trecut la Strasburg. Uh, unde tineri au venit și și-au prezentat idei în Parlament. Astăzi am invitat trei tineri europeni, în căror CV-uri au fost deja distribuite, astfel încât aveți o idee cu privire la ce reprezintă și de unde vin. Sunt aici pentru a ne pune șase întrebări și dați-mi voie să vă spun că avem uh, niște reguli foarte stricte pentru că trebuie să meargă și în alte comisii de aceea timpul pe care îl avem la dispoziție pentru această discuție este foarte limitat. Primele întrebări vor fi puse de colegi. Uh, avem trei blocuri. Primul referitor la alegeri. O să avem doi colegi, Madea Mehmut și Loredana Urzică care vin cu întrebările și apoi aveți uh, răspunsurile. Două minute pentru fiecare întrebare. Cine începe? Madea. În ceea ce privește votul online, o primă idee ar fi să introducem acest vot online ca posibilitate suplimentară pe lângă posibilitatea de vot normal pentru a crește accesul uh, Uh, grupurilor care nu au avut acces la alegeri din diverse metode și cei care au um, îndoieli cu privire la securitatea sistemului de votare online, există VVPAT, care este Voter Verified Paper Audit Trail, un sistem dublu de securitate care îți dă un voucher al votului și care arată că ai votat online, așa că în caz de fraudă sau de însecurități, există acest dublu sistem de verificare. Uh, debates among young people discuțiile între tineri din Europa ne arată că cetățenii se gândesc din ce în ce mai des la un sistem de vot unificat și noi credem că ar fi bine ca vârsta de vot să fie coborâtă la 18 ani. Uh, participarea la alegeri libere este un la 16 ani. Uh, procesul democratic este extrem de important pentru societatea noastră și dreptul de a vota și de a fi ales sunt elemente cheie ale cetățeniei europene. Există foarte mari diferențe între sistemele electorale, de exemplu între Austria și Malta. Acestea și-au redus vârsta de vot uh, pentru tineri la 16 ani. În Europa există mari provocări demografice ca urmare a creșterii vârstei populației și scăderii demografice. În același timp, marea majoritate a țărilor europene uh, se confruntă cu o scădere a prezenței la vot și mai ales tinerii sunt cei care nu participă la procesul democratic. De aceea, dezbaterile politice um, sunt din ce în ce mai slab organizate și pentru a consolida uh, legitimitatea deciziilor politice, este important să se implice un număr cât mai mare de tineri. Un pas important în acest sens ar fi să se reducă vârsta de vot la 16 ani. Acest lucru este foarte important dacă vrem să avem un sistem de vot unificat care este din ce în ce mai dorit de cetățenii europeni în viitorul apropiat. Mulțumim, Loredana. Acum, dragi colegi eh, care doriți să interveniți, aveți cuvântul Iolainen. Alți trei colegi s-au înscris eu. Un minut și jumătate. Uh, eh, even less. Uh, eh, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult pentru această propunere. Într-adevăr, această comisie și Parlamentul încearcă să elaboreze un sistem unitar de alegeri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 The next will be the alarm clock ringing. That's the... Sperăm să nu sune și alarma ca să trebuiască să părăsim sala. Deci, foarte subțint. Vă mulțumesc pentru uh, interesul uh, pentru sistemul electoral din Europa. Știm că are lacune, că nu este foarte atrăgător, iar Comisia noastră și Parlamentul încearcă să elaboreze un nou sistem electoral Sperăm că finalizăm lucrările încă în uh, această legislatură. Doamna președinte și cu mine suntem raportori uh, ne interesează vârsta care să permită uh, votul și, pe de altă parte, și personalizarea votului. Este clar că Europa și alegerile europene trebuie să devină mai atrăgătoare. Mulțumesc pentru interesul dumneavoastră. Mulțumesc, Richard Corbett. Poate că uh, vă puteți și prezenta deci, Iulainen vine din grupul SID, Richard din partea Partidului Laborist din Marea Britanie. Strasbourg. Um, and I must say it was full of ideas. Să spun că uh, am analizat și în Marea Britanie sistemul electoral foarte mult, au existat workshop-uri, uh, dezbateri la care au participat și mulți tineri, dar pentru că timpul este limitat astăzi. Sigur că în ce privește principiul sistemului de vot, ar fi foarte bine să fie unitar și dreptul de vot să îl obțină tinerii începând cu vârsta de 16 ani. Și laburiștii din Marea Britanie susțin acest principiu și probabil că pentru următoarele legislaturi și în Marea Britanie vom reduce vârsta votanților. Mulțumesc, George Șopflin, din partea PPE Ungaria. Două chestiuni. În ce privește siguranța cibernetică, trebuie să analizăm puțin experiența Estoniei, unde există un vot online. Nu uh, a fost uh, lipsit de probleme, pentru că este destul de ușor uh, să creezi probleme dacă ai această intenție, chiar și pentru cei din afara Uniunii Europene. Cel de-al doilea aspect, reducerea vârstei uh, la 16 ani. Eu nu am neapărat o problemă cu asta, dar sigur că în curând în Europa 50% din populație va fi de peste 65 de ani. Deci eu cred că ar trebui să ne concentrăm și pe ridicarea vârstei votanților până la urmă, pentru că mi s-ar părea mult mai logic să ne gândim. Bun, dacă vrei să îi privezi de dreptul de a vota pe vârstnici, Richard, putem discuta și despre asta. Da, dar în ce privește extinderea votanților în Europa, cred că ar trebui să avem o consultare pe această temă. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Scholz? Bun din partea GUE NGL. Două observații scurte. Eu susțin vârsta de la 16 ani care să confere dreptul de vot, pentru că îmi doresc, de fapt, implicarea tinerilor în uh, politică. Pentru că uh, trebuie să aibă posibilitatea să influențeze dezbaterea politică tinerii. În ce privește uh, scăderea numărului de uh, votanți eh, care se implică în eh, alegerile europene. Eh, ea este legată și de faptul că așteptările cetățenilor europeni nu sunt îndeplinite. Deci, guvernele trebuie să elaboreze o politică care să fie pe înțelesul cetățenilor pentru a-i determina să fie interesați să participe la alegeri. Un minut și jumătate în Madea și un minut și jumătate pentru Loredana pentru a reacționa. Sigur că nu trebuie să fiți neapărat de acord cu ceea ce s-a spus. Thank you for your comments.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 la evenimentul uh, pentru tineret uh, de la Strasburg, uh, ne întrebam dacă ar trebui să avem cote sau nu pentru implicarea tinerilor. Nu cred că trebuie să existe cote Cred că ar trebui să asigurăm această împuternicire a tinerilor prin alegerea uh, a 28 de consilieri tineri uh, din partea statelor membre, câte unul din fiecare stat membru. Acest uh, consilier ar trebui să fie plătit și să participe la toate sesiunile ca și eurodeputații, doar că ar trebui să călătorească și prin statele membre, să discute cu tinerii să afle care sunt problemele lor, după care ar reveni să discute cu eurodeputații uh, și să prezinte acele probleme ale tinerilor în Parlament. Și, bineînțeles, uh, tinerii s-ar asigura de asemenea că uh, ceea ce le spun parlamentarilor este și luat în considerare și nu pur și simplu ignorat. Ar trebui uh, ca oamenii să uh, fie invitați uh, să-și exprime mai des opinia, nu doar la nivel național, ci și european. Un proces de dialog public și cu societatea civilă ar trebui să fie reglementat corespunzător astfel încât tot să-și poată exprima opiniile, mai ales dacă nu fac parte din asociații sau sindicate. Democrația participativă trebuie să fie un concept recunoscut și cunoscut de toți cetățenii europeni astfel încât să participe la procesul decizional. Votul nu este uh, singura experiență de democrație participativă pe care ar trebui să o aibă cetățenii. Trebuie să fie întrunite două condiții. Procesele trebuie să fie fie deschise pentru publicul general și trebuie să fie structurate în mod corespunzător pentru a avea un efect real asupra politicilor. Pentru ca tinerii să poată deveni cetățeni activi, trebuie să existe un cadru în care să aflăm în mod sistematic care sunt nevoile oamenilor și ar trebui să existe și consultări directe pentru a fi identificate soluții. Ideile trebuie să fie Uh, integrate în elaborarea politicilor publice. Dialogul direct trebuie să fie realizat la toate nivelurile, iar tinerii trebuie să fie implicați în procesele decizionale la toate nivelurile. Și această reducere a vârstei de vot la 16 ani este o metodă de creștere a democrației participative și trebuie implementat la nivel european, nu doar la nivel național. Mulțumesc. We already have Mercedes Bresso who would like to ask the questions and George George Catrucalos și colegul nostru Jose Maria vor adresa întrebări. That's <laughs> all. <laughs> Eh, grazie. Eh, ma mm, io... Doamna Mercedes Preso, Mulțumesc. Eu aș avea câteva întrebări cu chestiunea acestui consultant, cu privire la chestiunea acestui consultant pentru tineri. Uh, Uh, eu sunt de acord pentru scăderea vârstei de vot la 16. Da, cred că acest lucru uh, ar însemna că tinerii pot fi aleși de la această vârstă în Parlamentul European. De fapt, există deja mulți tineri care reprezintă interesele tinerilor, dar uh, acest lucru se poate întâmpla și într-un cadru general, care este cel al Parlamentului European pot exista lobbyști, într-adevăr, dar nu știu dacă plătiți de Parlament. Mă interesează însă foarte mult acest subiect al referendumului. Dacă am înțeles eu corect, propuneți un referendum cu caracter consultativ pe subiecte extrem de importante. Evident, subiectul acesta al referendumului este foarte important pentru că un referendum paneuropean ar fi soluția necesară pentru uh, a nu mai avea referendumuri uh, naționale pe chestiuni instituționale care să ducă la modificarea tratatului și ar da un adevărat sens european Uniunii Europene. Și aș vrea să știu dacă și dumneavoastră v-ați gândit la acesta doar punctual sau credeți că este un instrument care poate fi folosit și pentru a vota, de exemplu, o lege electorală unică sau pentru a vota pe modificări din tratat. Mulțumesc, Mercedes. George Catrovalos acum. Thank you for your ideas and thank you for being here. Mulțumesc pentru idei și mulțumesc pentru că vă aflați aici. Una dintre problemele pe care le avem este că tinerii, tinera generație este oarecum îndepărtată de politicieni. Și de fapt nu doar tânăra generație, ci oamenii în general. Și cred că este important uh, să avem astfel de forme de democrație pentru a asigura incluziunea în politică, la toate nivelurile, național și european. În ceea ce privește propunerile propunerile voastre pentru un referendum european, cred că este o idee foarte interesantă. Sigur că eu prefer uh, formele directe de democrație, dar și aceasta ar putea contribui la crearea unui spațiu uh, public comun european. Nu este de dorit uh, să avem neapărat alte Uh, forumuri, dar am putea să avem un spațiu public organizat la nivel european, o condiție esențială pentru dialogul direct. Există o altă idee care a fost deja testată când uh, islandezii și-au elaborat uh, noua Constituție, și anume includerea rețelelor de social media în dezbaterea publică cei responsabili de redactarea noii Constituții încărcau uh, în fiecare zi pe internet uh, noile texte legislative și primeau feedback. Așadar, uh, tinerii erau informați cu privire la acele evoluții și cum tinerii sunt foarte pricepuți la utilizarea instrumentelor informatice, cred că ar putea să joace un rol mai activ. Noi suntem mai puțin disciplinați, I will, I will connect both uh, things. În primul rând, trebuie să vă spun că sunt uh, total de acord cu reducerea vârstei de vot la 16 ani. Cred că este o măsură foarte importantă. Este important ca tinerii să participe, iar noi în uh, Catalunia am acceptat acest lucru pe 9 noiembrie anul trecut. În ceea ce privește referendumul, cred că este extrem de important uh, să existe referendumuri pe foarte multe subiecte și cred că tehnologia ne permite acest lucru și uh, facilitează foarte mult procesul. Cred că este important uh, ca tehnologia să fie utilizată nu doar în Parlamentul European, ci și în statele membre pentru aceste scopuri. Astfel uh, sunt uh, facilitate participarea și democrația. Și aceasta ne apropie mai mult de cetățeni. George Shopflin. Mulțumesc. Consilierul din partea tinerilor. Este o idee interesantă. În primul rând, uh, pornește de la ideea că tinerii au aspirații omogene, ceea ce nu este deloc adevărat, pentru că există perspective diferite. În al doilea rând, acești consilieri ar trebui să fie aleși din uh, fiecare stat membru. Bun, am înțeles. Uh, și un astfel de consilier uh, dacă vine din Germania sau dacă vine din Malta, are priorități diferite, pentru că este vorba de numărul de persoane pe care uh, le reprezintă. Dar uh, vor exista și alte grupuri speciale care își vor dori un consilier special, de exemplu persoanele cu dizabilități. Gândiți-vă la toate implicațiile uh, legate de toate grupurile și toate identitățile care vor dori o reprezentare. Mulțumesc, Made și uh, Loredana. Aveți cuvântul? Mulțumesc pentru comentarii. Într-adevăr, consilierii vor fi aleși în țara lor. Într-o lume ideală ar fi la fel de mulți consilieri tineri câți sunt uh, eurodeputați dar aceste, această persoană ar avea o misiune foarte dificilă, dar măcar ar avea o voce pe care și-o poate face auzită și ar avea o comunicare directă cu eurodeputații. Uh, putem fi invitați uh, să vorbim timp de două minute în Parlamentul European și uh, preluăm anumite idei, le transmitem pe Twitter, de exemplu este un uh, loc în care vă oferim consiliere, uh, astfel încât poate să uh, spuneți punctele noastre de vedere în um, forumurile parlamentare. Ar fi doar o idee. Mulțumesc. Aș dori să răspund la întrebarea legată de referendum. Sigur, acesta ar trebui să fie un instrument folosit ori de câte ori trebuie să, trebuie să se ia o decizie importantă pentru cetățeni și pentru tineri. Și noi uh, suntem cetățeni europeni și de aceea trebuie creat, uh, o astfel, creat un astfel de spațiu. Sunt foarte bucuroasă că ați vorbit despre social media, pentru că noi uh, folosim foarte mult aceste instrumente care ne sunt foarte familiare. Uh, și de altfel uh, și în uh, timpul evenimentului pentru uh, tineret um, am folosit aceste căi de comunicare. Vă mulțumesc și pentru că ne-ați primit aici. Aceasta este o dovadă de democrație participativă și cred că acest lucru trebuie consolidat și la nivel local, la nivel regional și în orice alt context. Vă, mulț- vă mulțumesc foarte mult am avut o situație aici în care am avut uh, două um, uh, femei uh, în primele două sesiuni. Acum avem un bărbat care are dreptul la o serie dublă de întrebări. Două întrebări pentru Michael Mayer. În primul rând, trebuie să vă spun că sunt uh, foarte onorat și îmi face o deosebită plăcere că am fost invitat uh, să vorbesc uh, în numele a peste 5.000 de tineri um, care s-au întrunit în timpul unui eveniment pentru tineri. Este extraordinar că am fost invitat aici. Referitor la procesele mm, și rolurile instituțiilor europene, există o varietate foarte mare, însă există două aspecte majore punctul cel mai important uh, se referă la conferirea unor prerogative mai mari Parlamentului European. Aceasta dă Parlamentului dreptul la inițiativă. Este foarte simplu. Parlamentul European este unul dintre cele mai mari parlamente din lume, ales de milioane de oameni și reprezentând 28 uh, de state membre. Și totuși Parlamentul nu are dreptul să elaboreze acte legislative singur. De aceea, dreptul de inițiativă ar consolida rolul Parlamentului. Al doilea aspect la care doresc să mă refer este Constituția Uniunii Europene. Sigur că există tratatul de la Lisabona, tratatul de la Roma, tot felul de tratate cu tot felul de nume, Bineînțeles că am putea să avem 28 uh, de tratate, astfel încât să fie mulțumite toate capitalele celor 28 de state membre. Dar tratatul de la Lisabona este greu de citit și greu de înțeles de omul de rând. Așadar, uh, tinerii și eu propunem să se redacteze o Constituție europeană care să fie ușor de citit și ușor de înțeles și pe care toți cetățenii europeni să se poată baza. Aceasta i-ar ajuta pe cetățeni să se identifice mai mult cu Uniunea Europeană și cu valorile de bază ale Uniunii Europene. Gândiți-vă la Constituția Statelor Unite. Este un document uh, ușor de înțeles și ușor de citit, la fel și declarația privind drepturile omului. Dar uh, dacă, în ceea ce privește tratatul de la Lisabona, dacă n-ai studii de drept, uh, nu poți citi foarte ușor tratatul. Și uh, cred că ar trebui Parlamentului să-i fie dat uh, un drept mai mare de inițiativă, iar Constituția Europeană să fie redactată. Question or comments and, uh... Hamona Ureghiatondo acum. Mulțumesc. Aș vrea să particip și eu la această discuție cu tinerii europeni cu o observație care mi se pare foarte importantă. Multe dintre lucrurile pe care le-ați menționat sau le-ați cerut aici ar necesita ca țările europene să își cedeze partea competențelor Uniunii Europene. De exemplu, pentru ca o lege electorală să permită votul de la 16 ani, e nevoie ca statele să permită ca Parlamentul European să stabilească o legislație comună pentru toți. De exemplu, pentru că Parlamentul European să aibă inițiativă legislativă, cum tocmai ne-a spus uh, ultimul intervenient, e nevoie, efectiv, ca sistemul parlamentar european să aibă capacitatea de a impune o astfel de lege, ca să existe această competență comună asupra Europei și în toate colegiile europene E nevoie ca sistemele educaționale raționale să includă acest lucru și de aceea observația mea ar fi că tot ceea ce cereți dumneavoastră aici necesită să spunem, o dorință uh, de a avea o mai multă Europa pentru ca această Europa să fie mai bună. Mulțumesc, Iolainen. Ja, die europäische Verfassung steht seit 30 Jahren auf der Agenda de la proiectul lui Spinelli din 1984, tot discutăm despre această problemă, unitatea europeană și Constituția europeană. Din păcate, tratatele sunt mult prea complicate și într-o anum- cred că la un moment dat trebuie să ajungem la un fel de uh, lege de bază, un fel de constituție, spunem, pentru statele membre. Dar sigur că trebuie să fie un text care să fie ușor inteligibil. Uh, foarte ușor inteligibilă este Carta Drepturilor Europene ale uh, drepturilor fundamentale și recomand uh, tinerilor din școli să studieze această Cartă Europeană a Drepturilor Omului Eh, pentru că eh, sunt eh, porțiuni foarte importante aici care fac ca Uniunea Europeană să devină mai ușor de înțeles. Mulțumesc. Daite Ruiz. Sí, eh, bueno, tal y como lo ha... Așa cum a spus și Ramon Haudin, unele dintre lucrurile pe care le-ați spus dumneavoastră și care por, par să vină la momentul potrivit au legătură cu competențele statelor și ale Uniunii Europene și cu construcția europeană, într-un mod mult mai detaliat decât uh, s-a spus. Eu cred că trebuie să existe o educație civică europeană. Asta este un aspect absolut fundamental. Doar așa putem provoca aceste valori democratice uh, pentru a evita ca tinerii noștri să nu treacă în radicalism, înspre violență și să putem să avem și un răspuns la atacurile barbare, care, iată, generează foarte multe probleme și atacă viitoarele noastre libertăți. Aceasta este o chestiune esențială, pentru care însă e nevoie ca statele să fie de acord, să fie de acord cu acest curriculum, curriculum cetățenesc și democratic. În ceea ce privește Constituția Europeană, da, cele spuse de dumneavoastră sunt absolut uh, întemeiate. Cred că aceasta este o moștenire a lui Spinelli și a lui Monet uh, și lucrurile pe care le-ați spus dumneavoastră mm, cu atâta simplitate, sper că în 20-30 de ani să devină ceva normal, ceva ce astăzi ne pare așa de ciudat, uh, Uh, trebuie să fim curajoși și ne asigurăm că va deveni realitate în viitor. Așa că vă mulțumim pentru participare și pentru aceste sugestii așa de interesante. Mulțumim, Mercedes Bresu, acum. Vreau și eu întâi de toate să mulțumesc, să vă mulțumesc pentru că ați venit aici cu această idee a Constituției sau unui act fundamental pentru Uniunea Europeană. E un lucru asupra căruia ne vom apleca și sper să reușim. Știți că există un grup, Spinelli, și reprezentarea tinerilor, reprezentanții tinerilor ar putea să ceară o întâlnire cu acest grup și atunci am putea să discutăm uh, mai pe larg subiectul. Așa că, iată, pe lângă mulțumirea de, pe care vreau să vă prezint, v-am făcut și o invitație ne bucurăm să vedem că nu toți tinerii europeni sunt împotriva Europei, cum câteodată avem presa care este din sondaje. Mulțumesc! Jose Maria Tericabra acum. Asking. Mulțumesc. Vă rog să continuați să puneți întrebări, să propuneți, să criticați, pentru că în clipa de față Europa evoluează pe o potecă foarte îngustă Eh, mulți poate că se gândesc că peste 30 de ani nu vor mai fi eh, eh, pe lumea aceasta și poate sunt mai puțin interesați. Dumneavoastră sunteți tineri, sunteți puternici. Deci este dreptul dumneavoastră să puneți întrebări, să aveți solicitări, să provocați. Mulțumesc, Micael, ai cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult pentru acest feedback. Vreau să răspund uh, pe scurt. Uh, toate ideile pe care le-ați prezentat, uh, de fapt, ar necesita o mai puternică integrare și mai multă putere a statelor, dar în favoarea Uniunii Europene. Dar eu nu vreau să Vă dau multe exemple. Eu am vizitat cu câteva uh, luni în urmă zona uh, Chin, între China și Kazakhstan și am uh, întâlnit pentru prima dată în viața mea frontierele care separă definitiv două țări și uh, de fapt, generația noastră este o generație care uh, s-a născut într-o Europa fără frontiere. Deci, uh, sigur, uh, Europa se mișcă încet ca un elefant, dar se mișcă. Și Uh, merită să avem idei, să avem propuneri, chiar dacă ele nu sunt realizabile mâine, dar uh, pot să dea roade la un moment dat. Președinte, am mulțumesc foarte mult. După cum ați putut auzi din partea colegilor noștri, ei apreciază inspirația, prospețimea propunerilor dumneavoastră și visele pe care le aveți, care sunt o provocare pentru noi Apreciem și uh, angajamentul uh, pentru Europa care reiese din preocupările voastre și uh, noi sperăm că uh, înțelegeți că Europa uh, nu înseamnă doar o bază comună de principii, că nu există frontiere, Există și uh, multe provocări, iar noi vedem în voi reprezentanți ai tinerei generații care vor fi continuatorii eforturilor noastre în ce privește uh, răspunderea față de Europa, pentru că ne dorim ca Europa să ajungă pe mâini bune. Deci vă dorim toate cele bune, continuați să fiți la fel de angajați, pentru că acest angajament trebuie să fie contagios pentru generația dumneavoastră.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

Stimați colegi, putem trece mai departe. Se pare că nu sunt foarte disciplinați colegii noștri italieni. Putem să continuăm întâlnirea și aș dori să adresez un călduros bun venit oaspeților noștri. Suntem recunoscător pentru deschiderea pe care ați manifestat-o, pentru a veni în mijlocul nostru, pentru a vorbi despre președinția italiană și despre rezultatele eforturilor instituționale pe care le-ați întreprins. Deci aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Um, of course, thank you for... Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru invitație. Am fost aici în iulie deja și am promis să revin pentru a discuta rezultatele președinției și provocările în același timp cu care ne-am confruntat. O să încerc să am o intervenție scurtă, astfel încât să avem suficient timp pentru cei dintre dumneavoastră care doresc să rămână să avem o discuție. Știți că pentru noi președinția a fost a reprezentat primele șase luni din acești cinci ani ai schimbării Știam că pentru noi semestrul acesta va fi unul dur. Uh, din păcate am început în august, când uh, în Bruxelles nu se întâmplă nimic și de fapt nu doar în Bruxelles. Ne aflam de asemenea la începutul unei perioade de tranziții instituționale, care credeam că se va desfășura fără probleme și s-a desfășurat, dar nu chiar așa cum ne așteptam. Prin urmare, a trebuit să gestionăm lucrurile împreună cu domnul Van Rompuy și cu dumneavoastră această tranziție instituțională care s-a desfășurat, cum am spus, foarte bine și care a reprezentat uh, un punct, uh, un moment uh, peste care nu ne vom mai întoarce înapoi și anume numirea președintelui Comisiei Europene în urma rezultatului alegerilor în Parlament. Aceasta este o schimbare și consecvența dintre, și coerența dintre grupurile politice, iată că trebuie să fie consolidată și politic. După părerea mea, Astfel am respectat în totalitate dorința cetățenilor europeni. Numindu-l pe Juncker am stabilit acest punct de la care nu o să ne mai întoarcem uh, în urmă. Da, evident că mai sunt lucruri de făcut pentru a consolida uh, situația în mandatul actual. Accentul în aceste șase luni de președinție a fost pus pe creștere și pe flexibilitate. Suntem mulțumiți de pașii care au fost întreprinși de Comisia Europeană, de președintele Juncker. Considerăm că a fost important să prezentăm uh, Uh, cele două propuneri ale planului de investiție, care mm, sigur că va fi consolidat, dar avem de-a face cu o procedură de codecizie în care și dumneavoastră aveți un cuvânt de spus. Este important că am stabilit principiul conform căruia la nivel european trebuie promovate investițiile și creșterea prin investiții și să mobilizăm investițiile private, lichiditățile private în uzul proceselor și proiectelor de creștere comună identificate de instituții. Un aspect foarte important, știți că a fost uh, una dintre prioritățile programului nostru pe care l-am prezentat în Parlament pe 2 iulie. Am considerat de asemenea că în uh, tratatele existente putem uh, folosi dispozițiile pentru a le aplica într-un mod puțin mai flexibil. Și credem că un pas uh, în acest sens este reprezentat de comunicarea privind flexibilitatea prezentată de Comisia Europeană. Există marge și mai largi de manevră, după părerea noastră, în tratatele existente pentru promovarea flexibilității și pentru ca flexibilitatea să fie folosită în noua strategie de creștere, și este un foarte important pas înainte din punctul nostru de vedere. Principalele propuneri ale Comisiei se referă deci la investiții și la flexibilitate. Al doilea capitol ca importanță în semestrul italian a fost uh, dorința noastră de a face, de a fi mai consecvenți pe drepturile fundamentale. Știți foarte bine că e nevoie să eliminăm acest decalaj, eh, decalaj între procedura de infracțiune normală, rolul normal de gardian al eh, tratatului de către comisie și eh, elementul central, articolul 7. Dumneavoastră în Parlament aveți dezbateri mm, în ceea ce privește situația drepturilor fundamentale și Consiliul a refuzat întotdeauna să promoveze o astfel de acțiune, un astfel de o astfel de activitate. Noi credem că rezultatele pe care le-am obținut și angajamentul politic în um, Consiliul de Afaceri Generale uh, am convenit să avem o dezbatere pe an în ceea ce privește statul de drept Uh, ordinea de drept în Uniunea Europeană și promovarea principiilor democratice în Uniunea Europeană reprezintă un pas important, un răspuns acestui apel privind <clears throat> schimbarea și coerența politică venit din partea cetățenilor europeni în cadrul alegerilor uh, în urma cărora ați fost aleși dumneavoastră ca reprezentanți ai cetățenilor europeni. Am avut deci acest angajament privind uh, organizarea unei întâlniri odată pe an, unde vom discuta despre ordinea de drept în Uniunea Europeană și de asemenea aceste reuniuni vor fi organizate ori de câte ori se consideră necesar. Dacă analizăm importanța care se alocă acum potențialului uh, sau posibilităților pe care Uniunea Europeană le are pentru a combate terorismul și pentru a uh, promova securitatea, este clar că am subliniat că întotdeauna trebuie respectată ordinea de drept, chiar și atunci când te confrunți cu amenințări împotriva Uniunii Europene și Evident că noi dorim să se ajungă la un acord privind directiva PNR, să modificăm codul Schengen pentru a favoriza schimbul de informații. Însă, în momentul în care accentul s-a pus, așa cum și trebuia, pe nevoia de a combate terorismul și a crește securitatea, trebuie să implementăm un principiu foarte important referitor la ordinea de drept. Este un aspect foarte important din punct de vedere politic și trebuie să garantăm un echilibru corect între dreptul la securitate și securitatea drepturilor noastre fundamentale. Un alt capitol este mm, unul pe care l-am discutat în detaliu cu dumneavoastră. Nu știu sigur dacă a fost în august sau septembrie, care se referă la funcționarea Uniunii Europene. Pe durata președinției italiene, noi am pus accentul pe două aspecte. În primul rând, dorința de a revizui modul în care funcționează Uniunile, instituțiile europene în prezent pe baza tratatului și, în al doilea rând, relansarea dezbaterii și a acțiunilor um, promovate în raportul celor patru președinții privind guvernanța economică. Noi am asigurat președinția pe durata a șase luni și ca membru al guvernului italian, ca țară, noi am fi fost și mai ambițioși și am fi putut aduce în discuție această chestiune a viitorului Uniunii. Practic, noi am fi putut face ceea ce faceți dumneavoastră aici, doamnă președintă, în această comisie. Dacă nu mă înșel, uh, derulați un dublu exercițiu cu privire la ce putem face mai mult și mai bine în cadrul existent al tratatelor și, pe de o parte, și pe de altă parte, dezbatere referitoare la viitorul Uniunii, care în viitorul uh, imediat, adică înainte de 2019, după părerea mea, includ și nevoia unor Revizuirea ale tratatului, limitate, dar atât de necesare. Aceasta este abordarea necesară, după părerea noastră. Este clar că pe durata președinției noastre a fost nevoie să ajungem la un consens cu privire la modul de lucru și am ajuns uh, la acest consens și anume, haideți să vedem în cadrul existent oferit de tratate cum ne putem îmbunătăți cooperarea și lucrurile au um, evoluat și încă pe bază de consens. Întâi de toate, am încercat să vedem cum putem îmbunătăți chestiunile orizontale și nivelul de participare al parlamentelor naționale în chestiuni europene. Am studiat de asemenea modalități de îmbunătățire a relațiilor interinstituționale funcționarea Consiliului Uniunii Europene și, nu în ultimul rând, cum să folosim la maxim potențialul oferit de Tratatul de la Lisabona. Foarte scurt o să acoper acest punct. În ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea, Consensul în Consiliu este că instrumentele necesare pentru monitorizarea acestor principii există deja, însă trebuie să le îmbunătățim funcționarea concretă. De exemplu, o interpretare mai flexibilă a termenelor limită pe care le-au dispoziție parlamentele naționale pentru exprimarea poziției lor introducerea unui număr mai mare de oportunități pentru parlamentele naționale pentru a face verificări exante privind subsidiaritatea nevoia de a aloca o importanță mai mare a vizelor uh, justificate um, și de asemenea posibilitatea de a lucra pe principiul subsidiarității și de a avea în vedere și nevoia de proporționalitate în cadrul evaluărilor făcute de Parlament. De asemenea, conform Consiliului, e nevoie să existe o agendă mai consistentă pentru COSAC. Uh, acesta trebuie să joace un rol mai important și o să aibă o poziție mai consolidată. Mai multe delegații au invitat Comisia, prin intermediul președinției, să prezinte o propunere privind uh, legea europeană pentru proceduri administrative. O chestiune care a fost deja menționată de o serie de membri din comisia dumneavoastră când ne-am întâlnit data trecută și, într-adevăr, și după părerea noastră, este absolut necesar și e ceva ce ar prezenta beneficii din perspectiva eficienței și transparenței procedurilor administrative europene. În ceea ce privește programarea interinstituțională, Sigur că aici lucrurile pot să fie îmbunătățite. Ne-am interesat și ne-am implicat în îmbunătățirea cooperării interinstituționale și în revizuirea acordului interinstituțional pentru o mai bună legiferare, care să fie adaptată la nevoia aceasta unor programări și activități legislative interinstituționale, care, după părerea noastră, ar fi dus la rezultate pozitive și din perspectiva vitezei cu care se rulează acest proces decizional. Cu cât uh, lucrăm mai bine în faza de planificare, cu atât lucrurile evoluează mai um, ușor în cadrul procedurilor legislative ordinare. Președinția de asemenea a fost uh, gata să semneze declarații politice alături de Comisia și Parlamentul European, însă într-un final Parlamentul a spus că are nevoie de mai mult timp pentru a vedea dacă dorește să semneze această declarație politică privind programarea interinstituțională. Însă știu că președinția letonă vrea să ducă mai departe acest proces pentru a vedea dacă putem ajunge la un acord și dacă putem semna o declarație politică în acest sens. Apoi, a mai fost și chestiunea unei mai bune reglementări, în special continuarea exercițiului RIFIT și nevoia de a consolida evaluarea expostă a legislației cu clauze de revizuire și în exercițiul acesta pentru o mai bună reglementare uh, să se introducă și costul uh, posibilității non-Europe, adică a lipsei oricărei acțiuni în anumite situații. La nivelul Consiliului există și um, dorința de a consolida uh, rolul Consiliului pentru afaceri constituționale. Am avut și discuții referitoare la um, concluziile Consiliului și rolul acestora în dezbateri E o discuție pe care avem, uh, am avut-o în fiecare lună și cred că următoarele președinții sunt de părere că odată pe semestru e suficient, dar fără îndoială trebuie să vedem care este starea implementării concluziilor Consiliului și asta încă în mod regulat. De asemenea, ne-am ocupat de chestiuni care țin de constituirea Consiliului. După părerea noastră, este nevoie să revizuim aceste proceduri, însă marea majoritate a delegaților nu au avut aceeași părere. Da, s-a spus că trebuie să fie um, consolidat rolul Consiliului Concurenței și în acest cadru am propus și ne-am bucurat de succes, ne-am propus crearea unui grup la nivel înalt pentru competitivitate care să asigure o mai bună pregătire și coordonare a activității orizontale a acestui Consiliu. În ceea ce și aici mă apropiu de finele intervenției mele, în ceea ce privește tratatul de la Lisabona, evident că lucrurile trebuie să fie facilitate, de exemplu să fie mai ușor să lansezi o inițiativă cetățenească, mă refer aici la colectarea de semnături, semnături electronice, obstacole concrete care au împiedicat cetățenii să beneficieze cu adevărat de acest instrument democratic. În ceea ce privește acordurile interguvernamentale semnate în afara cadrului tratatului, uh, evident opțiunea preferată a fost să se lucreze în cadrul uh, european și să se păstreze acordurile interguvernamentale semnate în afara tratatelor ca excepție și nu ca precedent pentru alte viitoare acorduri similare. Mă refer aici în special la chestiuni care țin de guvernanța economică. Apoi mai există și nevoia de a avea, uh, de a folosi mm, extensiv cooperarea consolidată care să fie un instrument inclusiv și nu exclusiv și, de asemenea, acesta să fie înlocuit întotdeauna de evaluarea impactului statelor membre care nu participă și a implicațiilor politice globale. Aspecte care pot fi folosite pentru a consolida integrarea europeană pe baza tratatului de la Lisabona. A existat un oarecare scepticism cu privire la posibilitatea de a folosi o serie de clauze pasarelă oferite de alineatul 7 de la articolul 48. E clar că mecanismul pentru clauza pasarelă e foarte complicat și au existat um, îndoieli cu privire la utilitatea acestei clauze, o chestiune care însă rămâne să mai fie abordată și pe viitor. Acestea ar fi principalele chestiuni strict instituționale și administrative pe care le-am uh, abordat în cadrul activității grupului prietenilor președinției. Evident, pe durata acestor șase luni am încercat să exploatăm um, dispozițiile tratatului de la Lisabona pentru a lua anumite inițiative în cadrul guvernanței economice și sociale am avut o decizie privind stabilizatorii automați, un instrument de solidaritate care ar putea să fie creat în tratatul actual. Am dezbătut acest lucru în iulie și am spus că un instrument extrem de util pentru implementarea principiului solidarității ar fi acesta și ar putea să ajute la uh, Uh, îmbunătățirea guvernanței economice și sociale. O altă chestiune pe care am menționat-o pe durata președinției italiene este nevoia de a relansa dezbaterea cu privire la Uniunea Economică și Politică. Am insistat la începutul semestrului nostru că trebuie să Uh, luăm lucrurile de acolo de unde au rămas din președințiile anterioare. De altfel, aproape că am ajuns la implementarea totală a Uniunii Bancare, dar sigur că mai sunt încă multe de făcut cu privire la capacitatea fiscală, uh, la Uniunea Economică și la Uniunea Politică și, fără îndoială, este foarte important ca în octombrie și în decembrie, că în octombrie și în decembrie am avut acest mandat din partea Consiliului European. E o chestiune pe care o va duce mai departe în eh, președinția letonă pentru prezentarea noului raport care va fi făcut în iunie anul acesta. Cam acestea ar fi principalele chestiuni pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință fără îndoială vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări pe aceste subiecte și pe altele similare. Mulțumesc! Mulțumesc, dau direct cuvântul colegilor George Chaplin pentru început. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu doresc să vă spun, domnule ministru, din partea PPE și a mea personală. A fost o președinție foarte activă, impresionantă prin uh, tematica abordată. Uh, Felicitări pentru abordarea novatoare. Nu vorbesc doar în nume propriu, când mă refer la inovațiile în timpul președinției uh, italiene și la conceptul de multiplicator, pentru că uh, sunt uh, elemente de mare importanță pentru viitorul Uniunii Europene. Vă amintiți poate că în martie am avut o întâlnire, totul li se părea atât de îndepărtat. Ați menționat o serie întreagă de obiective care păreau a fi mai degrabă aspirații și în legătură cu aceasta vreau să vă pun o întrebare. Eu mi-amintesc că ați vorbit uh, Uh, despre importanța analizei problematicii imigrației. Um, unde ați ajuns din acest punct de vedere? Nu v-ați referit și la um, lumea din afara Uniunii Europene, la evenimentele care au avut loc în ultimele uh, șase, șase luni în acest domeniu, fie că a fost vorba despre problematica legată de Rusia, de uh, terorism, de TTIP. Eu uh, cred că uh, soluția pe care trebuie să o găsim este să avem dezbateri regulate în ce privește statul de drept, drepturile fundamentale, principiile democrației, și Consiliul uh, trebuie să găsească uh, din acest punct de vedere soluții și să nu uh, recurgă la alternativele pe care le cunoaștem deja din activitatea precedentă, pentru că au fost mai puțin satisfăcătoare. E, trebuie să găsit un echilibru delicat între politică și lege. Dar în, la modul la care dumneavoastră ați uh, antamat problematica, cred că uh, ea ar putea să uh, funcționeze până la urmă. Dar sigur că există multe întrebări pe care le avem în acest context. Vom reuși să avem până la urmă o convenție europeană pentru că uh, dacă vom fi împinși în acest sens, uh, vor fi foarte multe chestiuni care deja necesită o schimbare a tratatului și sigur că nu putem evita modificarea tratatului veșnic, dar dar dacă va trebui să se întâmple, cred că va trebui să luăm deciziile adecvate și în acest scop trebuie să avem o dezbatere adecvată, care este posibil din acest punct de vedere și ce opinie aveți și dumneavoastră despre Troica. Știți că uh, uh, au existat uh, probleme și în timpul președinției uh, maghiare și uh, au fost probleme de asemenea în Belgia vis-a-vis -vis de Troica. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Mulțumesc. În ce privește problematica imigrației? Nu am abordat acest subiect, dar pentru noi Concluzia la care am ajuns la reuniunea de la Luxemburg a ministrilor de interne din octombrie eh, a avut un rezultat pozitiv. Am stabilit un principiu conform căruia eh, frontiera externă a unui stat membru trebuie considerată ca fiind frontieră comună. A fost pentru prima dată o decizie unanimă pe care cele 28 de state membre uh, au luat-o, deci frontiera externă este o frontieră comună, ceea ce implică responsabilități comune și acțiuni comune. Și uh, eu cred că uh, rezultatul a fost operația Triton pentru că ă, s-a conferit un conținut politic principiului frontierei comune. Și ă, cred că în articolul 81 din tratat ă, există o prevedere care până acum nu a fost implementat înainte de acest tip de abordare a problematicii imigrației. Iar, de asemenea, trebuie să facem progrese în ce privește un uh, sistem de conferire a dreptului de azil care să fie unitar în Europa. Suntem departe de a-l realiza pentru că în ce privește aceste probleme, uh, legislația este foarte diferită, dar noi trebuie să uh, creăm până la urmă garanții că se va ajunge la un sistem comun uh, privind dreptul de azil în Uniunea Europeană. Trebuie consolidat parteneriatul între Uniunea Europeană și statele uh, care sunt uh, state de tranzit pentru imigranți sau chiar state de origine deci eh, trebuie să creăm bazele pentru eh, o mai bună abordare a problematicii privind eh, cooperarea economică, acordarea de asistență economică și de asemenea de management a fluxurilor migratoare. Aici uh, sunt implicate principii de uh, drept de mobilitate. Sigur că noi va trebui să uh, vedem legislația, pentru că toate aceste principii, toate aceste angajamente la care am ajuns în cadrul semestrului președinției europene să poată fi continuată. Deci noi am făcut un pas înainte, cooperare în combaterea fluxurilor um, imigraționiste, a fost procesul de la Khartoum, care a fost declanșat. Iar într-o notă mai instituționalizată în ce privește uh, politica externă comună, am referit la articolul 31 Uh, Consiliul uh, poate să se bazeze pe un vot majoritar în uh, politica comună de securitate în utilizarea mai bună a forțelor comune și, de asemenea, dorim să îmbunătățim acțiunea externă a Uniunii Europene. Din acest punct de vedere există deja o susținere la nivelul Comisiei. Trebuie să aprofundăm cooperarea noastră, de asemenea, utilizând cooperarea structurală în domeniul apărării și, personal, cred că Trebuie să stabilim o cooperare structurală permanentă. Trebuie să consolidăm activitatea Agenției Europene de Apărare și uh, rolul înaltei reprezentante pentru um, acțiune externă. Făcând față acestor provocări uh, um, în domeniul securității europene, să nu facem neapărat o distinție eronată între securitate pe plan intern și securitate externă, pentru că trebuie să avem o abordare comună și poate că va exista și un nou proiect de integrare și de mobilizare în domeniul securității și apărării. Am avut piața internă în anii 80, am avut alte obiective în anii 90, dar eu cred că aspectele legate de securitate, de drepturi fundamentale, de apărare trebuie să fie obiectivele care să ne mobilizeze acțiunile în anii următori și eliberat de obligațiile pe care le am ce privește președinția rotativă, vreau să vă spun că eu sunt deschis idei de revizuire a tratatului chiar înainte de 1919. Sunt dispus să colaborez cu Parlamentul pentru a identifica uh, domeniile în care este necesară o revizuire a tratatului Trebuie să folosim metoda cea mai democratică și deschisă, care este cea a unei convenții, pentru că există um, um, încă uh, probleme, temeri la nivelul statelor membre și inclusiv în relația cu Consiliul pentru că ă, într-o zi ă, se susține ă, pactul fiscal, după aceea se spune la nivelul Consiliului că poate nu este cazul și în ce privește tratatul fiscal să operăm o revizuire a tratatului. Deci, din acest punct de vedere, există inconsecvențe. Deci, Uh, nu doar în ce privește guvernanța economică, dar și în legătură cu politicile industriale, cu um, educația, cu problemele demografice, există aspecte care pot uh, constitui subiectul unei revizuiri a tratatului care trebuie să fie promovate. Iar având în vedere temerile care există și inconsecvențele la nivelul Consiliului, cred că ar fi o contribuție foarte pozitivă ca Parlamentul European, conform tratatului, să își asume responsabilitatea de a solicita o revizuire a tratatului. Pentru că după ce vom analiza ceea ce putem face în baza tratatului actual, trebuie să găsim și o cale de a uh, vedea care sunt limitele tratatului de la Lisabona în anumite domenii. Și în ce mă privește, aș fi deci favorabil revizirii tratatului. Iar în ce privește Troica, aici uh, a existat uh, un anume tip de programare legislativă da, trebuie să existe și uh, o cooperare uh, între cele trei președinții uh, pe diverse domenii. Acum există un program legislativ, dar este doar o parte a ceea ce putem face în comun. Eh, eh muchas gracias, eh, ministro. Yo creo que Mulțumesc, domnule ministru. După părerea mea, președinția italiană s-a suprapus cu o perioadă extrem de specială, și anume momentul în care a început un nou mandat, care evident a fost marcat de toate instituțiile, acordurile instituționale care au avut loc. Și, după părerea mea, deja acesta este un succes. Este important că funcționarea aceasta a instituțiilor a răspuns solicitărilor Parlamentului cu privire la alegerea unui președinte al Comisiei pe baza unui amplu acord politic care să reflecte mandatul primit în urma voturilor, acest întreg proces al audierilor noi comisii. După părerea mea, marele succes politic al acestei perioade a fost faptul că Europa care uh, faptul că Europa, iată, a început cu dreptul uh, noul mandat după ultimele alegeri europene și că există proiecte de schimbări la nivel politic și economic extrem de important, care, din păcate, însă nu sunt suficient de prezente, de cunoscute în Europa. În ultimele trei luni, cu planul Juncker și pe baza acordurilor politice uh, încheiate cu privire la interpretarea pactului de stabilitate și uh, trecerea domnului Draghi la Banca Centrală, toate aceste lucruri par să reflecte o schimbare de bază importantă în această Europa pe care ne-o dormim cu toții. Alături de aceste cuvinte de laudă, domnule ministru, am și o întrebare extrem de importantă. În contextul acesta, după părerea mea, cel mai neplăcut, negativ lucru care s-a întâmplat a fost faptul că uh, în domeniul fiscal situația este absolut dezastruoasă în statele europene. Scandalul LuxLeaks este doar un vârf al icebergului care arată o lipsă de funcționare fiscală echitabilă. Și asta nu implică doar Luxemburgul, ci statele membre europene care nu pun în aplicare așa cum trebuie uh, prevederile fiscale, nu doar în ceea ce privește justiția fiscală și anume companiile să plătească impozit în statul unde își fac profitul, ci mult mai mult. Există armonizarea datelor fiscale, coordonarea informațiilor fiscale, căutarea unei proprii fiscalități pentru Uniunea Europeană. Toate aceste aspecte sunt aspecte care ne preocupă. Și în acest domeniu, grupul socialiștilor pe care îl reprezint nu a participat în niciun fel la operațiuni politice care ar fi putut uh, aduce destabilizare în Uniune. Însă, am avut încredere și avem încredere că se vor face eforturi în Consiliu și la Comisie pentru a schimba lucrurile. Și aici vine întrebarea mea nu doar cu privire la ce s-a făcut în compromisurile care au fost adoptate de domnul Juncker în, eh, și prezentate în plenul din noiembrie, ci și în mandatul Consiliului pentru următoarea președinție. Aș vrea să știu cum evoluează lucrurile, ce părere aveți, cum eh, va merge mai departe prezentarea din partea Consiliului și a Comisiei în Parlament a, unei, a unui răspuns urgent care vine din partea cetățenilor cu privire la coordonare și armonizare fiscală, cu privire la, o, la un progres fiscal care este necesar în Europa. Mulțumesc! Yes, uh, I, I share your Împart preocuparea Uh, aceasta cu dumneavoastră, pentru că în timpul președinției am avut uh, rezultate pozitive în legătură schimbul de informații, în legătură cu administrarea fiscală, cu probleme legate de evaziune fiscală și două state eh, membre s-au opus eh, schimbului de informații pe teme eh, fiscale. Dar uh, începând cu 2017, acest sistem de uh, informare uh, va funcționa totuși pe plan comunitar, ceea ce va constitui o piedică pentru evaziunea fiscală, iar noul colegiu Juncker dorește de asemenea să existe o impozitare a marilor uh, corporații uh, care să uh, nu mai poată să practice evaziune fiscală. Deci nu trebuie ca situații ca cele legate de LuxLeaks să mai fie posibile, pentru că este vorba despre o încălcare a competitivității loiale pe piață și trebuie să redobândim încrederea în uh, buna funcționare a condițiilor, pentru că în clipa de față lipsește o asemenea încredere. Uh, să ne gândim că uh, au existat timp de mai mulți ani crize economice profunde, și au existat preocupări severe, inclusiv în ce privește situația social-economică. Deci, Uh, din păcate, mai există și acest uh, obstacol major al uh, unanimității, pentru că lipsește o susținere unanimă în ce privește impozitarea tranzacțiilor financiare. Am făcut progrese, dar suntem departe încă de rezultatul final. Sunt uh, obiective politice majore pe care merită să le urmărim, să le realizăm. Existat uh, de asemenea uh, proiecte importante în ce privește TTIP. Doamna Mercedes Prezident. Mulțumesc, doamnă președintă. nu intervin neapărat în calitate de italian, ci în calitate de federalist și spun că sunt foarte încântată de relansarea în forța Italiei în acest domeniu, așa cum tocmai ne-ați spus. După părerea mea, analiza făcută de dumneavoastră pe o serie de aspecte este una extrem de interesantă. Ne-ați spus că am trecut Rubiconul și uh, Ați menționat tratatul de la Lisabona. Dacă vrem ca în acest mandat, cel puțin în a doua parte, să redeschidem subiectul legitimității politice a Europei, care, după părerea mea, se concretizează acum, odată cu noile evenimente la nivel mondial, mai ales în domeniul apărării și securității, chestiune la care o să revin imediat. E adevărat în același timp că potențialul tratatului de la Lisabona este mult mai mare decât uh, se susține adesea. Și cred că demonstrația referitoare la uh, modalitatea de alegere a președintelui Comisiei a fost foarte grăitoare în acest sens, la fel cum a fost și planul de investiții care a deschis posibilitatea de uh, îndatorare indirectă a Uniunii Europene și la fel și chestiunea flexibilității. Și aici tratatele spun anumite lucruri care sunt folosite în funcție de nevoile existente în Europa. Și cred că a fost subliniată importanța deciziilor luate de Consiliul European la nivel politic, care, iată, începe să își asume responsabilitățile care revin prin tratat. Mai sunt multe alte chestiuni de menționat, însă ar fi una pe care o consider uh, în special importantă, la care v-ați referit și dumneavoastră. Chiar dacă aveți uh, oarecum uh, o dublă abordare în ceea ce privește Lisabona utilizarea tratatului și noul tratat, vreau să mă refer la chestiunea noi Europei și a securității. Acesta este un subiect foarte relevant pentru cetățenii europeni, care poate să readucă legitimitatea Uh, aceasta care poate uneori lipsește în ochii cetățenilor. În mare parte, toate aceste chestiuni pot fi gestionate în cadrul tratatului, în forma actuală. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Pentru că, după părerea mea, o inițiativă care ar trebui să fie una comună a Consiliului și a Parlamentului referitoare la modul în care, în cadrul tratatului actual, se poate construi o Europa puternică a apărării și a securității comune. Acest efort ne-ar putea arăta și ce ar trebui să se regăsească în noul tratat. Metoda este una foarte interesantă și anume dorința de a identifica o serie de chestiuni centrale pe baza cărora să vedem care este potențialul tratatului și posibil să folosim acest mandat pentru noul tratat. A doua întrebare. Dumneavoastră n-ați fost aici, dar înainte am avut niște tineri invitați care ne-au invitat să avem curajul și să propunem o lege de bază. Adică ne-au spus că acest nou tratat să nu aibă legătură doar cu câteva subiecte limitate, ci să reia o idee care s-a regăsit în tratatul constituțional de a avea o serie de elemente simbolice europene care să fie clare pentru cetățenii europeni. Poate că o lege fundamentală, poate un tratat constituțional cu câteva articole clare referitoare la o serie de obiective comune și apoi și uh, alte documente în care să fie introduse detalii referit, care să ajute pe cei care pun în aplicare acele prevederi. Credeți că putem uh, deschide această posibilitate, adică să existe un mandat nu doar pe puncte specifice pentru funcționarea Uniunii, ci și un mandat care să ofere o serie de elemente de identitate comună în acest proiect european? Nu o să folosim termenul Constituție pentru că poate deocamdată uh, lumea se teme de el, dar să ne gândim la o lege fundamentală care să fie un patrimoniu comun al tuturor cetățenilor europeni și din perspectiva uh, incluziunii și simplității sale. Grazie Presidente, grazie collega, collega Bresso. Allora, uh, sul tema della, della revisione dei trattati, io lo ripeto, uh, non ho... Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă Bresa. În ceea ce privește tratatul constituțional, eh, da, am spus și repet. Eh, oamenii politici, diplomații se tem când menționăm modificarea tratatului, uitând că până la urmă tratatul nu este decât un instrument care servește obiectivelor politice și că, prin urmare, dacă avem voința de a atinge anumite obiective și dacă pentru asta trebuie să revizuim tratatul, revizuim tratatul. Eu cred că este necesar să revizuim tratatul pe durata mandatului actual al Parlamentului și cred că există necesități instituționale și politice în acest sens. Prima fiind, prima la care mă pot gândi, este tocmai acest pact fiscal, fiscal compact, care trebuie să fie evaluat și ar fi foarte interesant să vedem o evaluare a acestui pact um, și apoi să fie și integrat în tratat, dacă nu mă înșel, până la finele lui 2017, începutul lui 2018. Este clar, deci, că pe durata acestui mandat va trebui să vedem dacă și cum să-l integrăm și pentru asta trebuie revizuite tratatele. Și, pentru o parte foarte importantă, chiar dacă este incompletă, a ceea ce se numește guvernanța Uniunii Monetare. Există apoi și uh, stimulente sau obiective politice. Nu e treaba mea să fac uh, prevederi, să spun cum o să se desfășoare lucrurile în alegerile din Regatul Unit, dar guvernul actual uh, britanic a spus că aceasta este o cale de urmat, dacă se confirmă alegerile, o cale de urmat care implică și o renegociere a relației dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Trebuie să ignorăm dezbaterea din Regatul Unit? Eu cred că ar fi o greșeală. Trebuie să ne temem? Din nou, cred că ar fi o greșeală. Trebuie să avem în vedere că e vorba despre un, o inițiativă într-un stat membru în care se rediscută politica tratatelor? Da, acest lucru cred că trebuie făcut, fiindcă dacă nu, riscăm să facem această diviziune între lumea reală a dezbaterilor din, de la nivel național și lumea instituțiilor europene, eurocomunitare. Trebuie să avem deci în vedere acest lucru. Și Există totuși incoerențe ale statelor membre care spun una și fac alta, pe care le înțeleg mai puțin. Chiar nu le înțeleg, de fapt. Am avut trei răspunsuri diferite din partea delegațiilor aceleași țări în trei împrejurări diferite. Înțeleg care sunt preocupările altor state membre care au avut referendumuri dificile și evident că ar însemna să ne îndepărtăm de realitate dacă n-am luat în considerare toate aceste dificultăți. Dar nu sunt dificultăți care să ne împiedice să dezbatem în între noi pentru a vedea ce putem face să ne atingem obiectivele, ce trebuie să facem pentru a revizui uh, tratatele. În ceea ce privește subiectul legat de investiții și flexibilitate, aici nu o să intru în detalii, sunt de acord cu ce ați spus. În ceea ce privește Europa apărării și securității, am spus și eu Uh, e, trebuie să vedem dacă acesta e momentul potrivit să lansăm acest proces și dacă da, trebuie să facem acest lucru în mod echilibrat, dreptul la securitate și securitatea drepturilor am menționat. În ceea ce privește acest lucru, trebuie să dezvoltăm un nou concept de securitate, care să includă atât aspectul afacerilor externe, cât și afacerilor interne, precum și drepturile fundamentale și publice. Și cred că acesta este un proces care ar um, face, care ar ajuta pe cetățeni să perceapă în mod concret Uniunea Europeană. Există amenințări uh, și am văzut cum acestea au ajutat la evoluția integrității. Eu cred că nu neapărat, cetățenii nu așteaptă neapărat ca noi să facem mai mult prin tratate, ci așteaptă o mai mare siguranță, o mai mare securitate. Uh, Evident că abordarea națională a problemei securității nu este suficientă și dacă așteptăm uh, ca lucrurile să rezolve doar la nivel național, nu o să avem nimic. Dacă nu avem uh, o Europa a securității, nu o să avem nici siguranța națională, nici siguranța pentru cetățeni. Un lucru foarte important. Și este, să spunem în ghilimele, și o oportunitate. Am fost foarte afectat de faptul că până la urmă pe continentul european, în Uniunea Europeană, care s-a născut în urma ororilor de la Auschwitz și după aceea am văzut ce s-a întâmplat de curând uh, cu Charlie Hebdo și am fost șocat să văd că există un uh, antisemitism în creștere în continuare, că există cetățeni evrei care părăsesc continentul european. Cred că este foarte trist că se face de asemenea acest, se pune acest semn de egalitate între terorism și islamism. Deci, iată, foarte multe subiecte care trebuie să-și găsească un răspuns european. E clar că răspunsul pur național nu este suficient, dar în același timp e și adevărat că amenințările sunt foarte diferite. Acesta ar fi un mare proiect politic care trece prin cooperare structurată. Și există multe aspecte care țin de apărare, de uh, dimensiunea sa externă, pentru a vedea ce putem face în acest sens. Să utilizăm uh, structurile umanitare europene într-o mai mare măsură, de exemplu, sau votul cu, votul cu majoritate în PESC și PESC, să facem eforturi pentru o mai bună coordonare a poziției europene la Consiliul Națiunilor Unite? Știu că subiectul ăsta este unul oarecum tabu, dar cred că ar fi bine să-l abordăm totuși. Acestea ar fi încă trei subiecte asupra cărora trebuie să ne aplecăm pe lângă nevoia de a exploata mai bine dispozițiile referitoare la imigrare sau de a promova mai bine dispozițiile privind drepturile fundamentale. În ceea ce privește a doua parte a întrebării dumneavoastră, legea fundamentală și elementele simbolice, da, e ceva ce eu îmi doresc. Îmi cereți o evaluare a situației reale a dezbaterilor din cadrul Consiliului. Astăzi ar fi dificil să răspundem Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să abordăm subiectul, dar cred că e dificil ca astăzi să inițiem discuții între guverne pentru o nouă lege fundamentală. Apoi, mă întrebați dacă s-a făcut un pas înainte sau un pas în urmă, au fost uh, eliminate simboluri din tratatul de la Lisabona. Da, răspunsul meu este că este un pas în urmă și există federaliști sau integriști uh, care pot avea diferite tipuri de răspunse uh, împotriva islamiștilor, rasiștilor, extremiștilor. Um, da, totuși eu cred că important este să promovăm uh, integrarea europeană și dacă uh, atracția acestei, acestei, acestor mișcări extremiste este așa mare, trebuie să fim foarte atenți, fiindcă nu cred că ne putem permite uh, acest lucru. Totuși, în al doilea război mondial, mulți oameni și-au pierdut viața pentru a ne ajuta să ajungem unde suntem astăzi. Pedro Silva Pereira mai are o întrebare. Let me, uh, thank... Mulțumesc, îi mulțumesc lui Sandro pentru că este alături de noi astăzi și pentru cooperarea remarcabilă de care a dat dovadă cu comisia noastră. Același lucru este valabil uh, pentru cooperarea întregii președinții italiene cu Parlamentul European. Cred că putem spune că președinția italiană a făcut într-adevăr o diferență, pentru că a împins Uniunea Europeană în direcția potrivită la nivel politic. S-au făcut pași foarte importanți înainte și mă refer la planul de investiții și la comunicarea de, privind flexibilitatea. Chiar dacă sunt doar niște prim pași, și chiar dacă mai există mult loc de mai bine. Acestea sunt rezultatul presiunilor politice exercitate și cred că președinția italiană a jucat un rol major în acest sens. De aceea aș vrea să vă felicit. Aș, aș dori să felicit uh, premierul Italiei și uh, întreaga președinție italiană. Salut de asemenea și dezbaterea lansată privind funcționarea Uniunii Europene și revizuirea funcționării instituționale și demersurile grupului Prietenii Președinției. De asemenea, salut și dezbaterea privind eficiența guvernanței economice. Acestea fiind spuse, însă, haideți să privim spre viitor. Spuneați că Italia nu mai deține președinția Uniunii Europene este corect, în mod evident. Spuneați că v-ați eliberat de această președinție și ne-ați, dat, uh, ne-ați prezentat uh, opiniile dumneavoastră personale și politice privind revizuirea tratatului în perioada următoare. Aș vrea însă să revin la o altă chestiune. Spuneați că propunerile Comisiei privind planul de investiții și în special propunerile legate de flexibilitatea fiscală pot fi îmbunătățite considerabil. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere pe această temă. Sigur, au fost făcuți câțiva prim pași, s-a lansat o dezbatere, iar uh, clauza de investiții este acum uh, în componenta corectivă a pactului. Dacă o țară se află în componenta corectoare, înțeleg că investițiile nu se calculează în uh, deficit, dar dacă țara respectivă face investiții esențiale pentru proiecte europene, atunci contori, se contorizează. Are logică toată această situație din punctul de vedere al situației celor respective? Opinia dumneavoastră a fost clară în ceea ce privește revizuirea tratatului, însă aș vrea să ne dați mai multe clarificări legate de îmbunătățile care pot fi aduse la mecanismul de flexibilitate. Președinta, mai este doar o întrebare a colegului nostru, Angel? Mulțumesc. Aș vrea să mai menționez o chestiune care are legătură directă cu concluziile ultimului Consiliu. Cum vedeți dumneavoastră evoluția situației din Ucraina mai, și mai ales a atitudinii față de Rusia? Din câte am văzut în ultimele săptămâni, Uniunea Europeană pregătește un fel de relaxare a sancțiunilor aplicate Rusiei. Credeți că este calea potrivită? Care este evaluarea pe care o faceți cu privire la această situație? Ați văzut că în ultimele zile au existat uh, evoluții nefericite. Cum uh, priviți toate aceste lucruri? Pentru că, în general, Italia este văzută ca o țară puțin mai prietenoasă față de Rusia decât altele. Cum uh, vedeți aceste lucruri? Aș vrea să știu care sunt uh, comentariile dumneavoastră. Il y a des questions ok. Um, mm, on, on the first, uh, uh Referitor la prima întrebare, există sau au fost făcuți pași prudenți înainte. Comunicarea privind flexibilitatea și planul de investiții sunt pași prudenți, pe care unii îi consideră pași conservatori. vorbim despre pași prudenți uh, pentru că Comisia și-a asumat un angajament pentru un nou plan de investiții și a introdus în acel plan de investiții clauza de neutralitate a contribuțiilor naționale la capitalul planului de investiții. Și importanța acestei măsuri merge dincolo de funcționarea propriu-zisă a planului. Am stabilit principiul că nu toate cheltuielile publice sunt proaste și că există și cheltuieli publice bune. Sunt cheltuieli publice care contribuie la succesul unui plan de investiții și aceste cheltuieli sunt atât de bune încât trebuie considerate neutre din punctul de vedere al Pactului de Stabilitate și Creștere. Dacă vă gândiți la situația și la dezbaterea privind situația Uniunii Europene acum un an, acesta este un pas revoluționar. Acum un an era imposibil să vorbim despre o reală strategie de investiții la nivel european, să nu mai vorbim despre neutralitatea contribuțiilor naționale. Este suficient uh, acest pas? Bineînțeles că nu este suficient și ați menționat un lucru foarte important cu privire la care sunt deschis și nu vorbesc doar dintr-o perspectivă națională, ci dintr-o perspectivă europeană. Este clar că limitarea clauzei de investiții la componenta preventivă și excluderea uh, componentei uh, corective este o abordare prudentă. Am putea fi mai, flex- mai flexibil și în anumite condiții am putea extinde această clauză și la componenta corectivă dar este un semn de întrebare. A doua întrebare era cum va funcționa guvernanța fondului în practică, care va fi rolul decizional real al statului membru contribuitor, care va fi rolul de decizie al băncilor centrale și al altor entități de investiții care vor participa la plan, evident, în chestiuni pe care va trebui să le analizăm. De asemenea, înțelegem că ingredientul cheie pentru asigurarea succesului acestui plan este să se dezvolte numai proiectele cele mai atractive, pentru că doar proiectele atractive mobilizează bani. Dar, pe de altă parte, există sectoare care nu sunt uh, neapărat uh, favorabile pentru investițiile private și acolo trebuie să investim noi bani. Este vorba despre educație, cercetare, cunoaștere și așa mai departe. Pe de altă parte există și un echilibru regional este foarte greu uh, să punem totul negru pe alb, pe hârtie, dar statele membre trebuie să primească stimulente pentru a contribui. Există anumite sectoare prioritare, sectoare cheie uh, la nivel național, dar și la nivel transfrontalier. Și acolo pot fi alocați bani din uh, planul de investiții. Referitor la Rusia și Ucraina, La ultimul Consiliu de Afaceri Externe am insistat asupra necesității de a lua măsuri concrete în uh, implementarea acordului și credem că, în paralel, este important să se lanseze procesul de reformă internă în Ucraina. Aceste două lucruri trebuie să meargă mână în mână. Referitor la sancțiuni, acestea nu sunt un scop în sine, ci sunt un instrument uh, în uh, beneficiul ambelor părți. Și de aceea sancțiunile pot fi uh, înăsprite sau, din potrivă, relaxate în conformitate cu acordul de la Minsk și cu evoluțiile din Ucraina. Președinta, Uh, nu mi-amintesc uh, vreo întâlnire la care vreo președinție să fi fost capabile să răspundă la atât de multe întrebări, dar v-am invitat pe dumneavoastră pentru că ați lucrat cu președintele Barroso. Vă mulțumesc uh, pentru cooperare Vă ținem uh, pumnii pentru chestiunile importante și ne vom revedea în viitor pentru alte dezbateri. Mai sunt multe de făcut în Europa. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. <laughs>